făcut un anunț. Din partea grupului PPA am primit o solicitare de numire a domnului Esteban González Pons la uh, Comisia pentru Buget. Dumnealui îl va uh, înlocui pe domnul Carlos Iturgais. Există o